procesul verbal al reuniunii suspendate în 14 octombrie este disponibil. Dacă există obiecții, văd că nu este cazul, deci considerăm